So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne äh, anfangen. Ladies and gentlemen, I would like to start our last part. Dragi colegi, începem cu reuniunea noastră de astăzi. În această dimineață începem cu raportul lui Jens Gizeke de la PPE în ceea ce privește rețeaua TNT. Am să-i dau cuvântul imediat lui Jens pentru a ne face o uh, scurtă introducere, iar apoi vom face o rundă cu raportorii din umbră și apoi uh, ceilalți colegi. Jens, ai cuvântul, 5 minute, te rog. Ähm, Domnule președinte, stimat reprezentant al Comisiei, dragi colegi, rețeaua euro, transeuropeană de transport este esențială pentru competitivitate, creștere și bunăstare în Uniunea Europeană. Este o cheie pentru coeziunea Uniunii Europene. Politica TNT uh, se ocupă de implementarea și dezvoltarea unei rețele europene de șosele, căi ferate, căi navigabile interne, aeroporturi și porturi. În ultimii ani s-au făcut, într-adevăr, progrese, însă a devenit necesară revizuirea orientărilor. Modul în care gândim infrastructura s-a schimbat, există noi tehnologii. Pe anumite coridoare proiectele sunt în întârziere și există pericolul ca termenele uh, de predare să nu fie respectate. Din acest motiv, Comisia în 2019 a lansat uh, procesul de uh, evaluare um, pentru această rețea au, uh, interesul public a fost mare, cu mulți participanți la consultarea publică. Comisia va, a planificat uh, pro, publicarea propunerii în a doua parte a lui 2021, ceea ce înseamnă că, spune uh, raportorul, uh, ceea ce înseamnă că noi intervenim la timp cu acest raport uh, din proprie inițiativă. Raportul Curții Europene de Conturi în ceea ce privește uh, întârzierile în proiectele esențiale și întârzierile ce se prevăd deja sunt într-adevăr îngrijorătoare. Curtea de Conturi a calculat că la proiectele analizate de ea s-a ajuns la întârzieri în medie de 11 ani și astfel de întârzieri nu sunt acceptabile. Motivele pentru astfel de întârzieri sunt uh, multiple, de exemplu uh, tunelul, de bază uh, Brenner este, um, este întârziat pentru că se ceartă statele membre de ani de zile despre cum se calculează fluxurile de, um, de călători. Trebuie ca acest proiect să fie încheiat. Este foarte important ca uh, um, procedurile naționale de autorizare să fie verificate, trebuie să devenim mai rapizi și mai buni și cred că procedurile trebuie să fie mai puternic digitalizate. Procedurile um, juridice trebuie să fie mai uh, facile. Bineînțeles, e vorba și de a asigura mijloace financiare suficiente, iar prin uh, Facilitatea Conectarea Europei, prin InvestEU, trebuie să ne asigurăm că sunt fonduri suficiente la dispoziție și fondul de uh, redresare uh, ar trebui uh, să cerem să fie folosit. Să nu se uite în acest fond infrastructura. Avem nevoie și de o consolidare a supravegherii Comisiei a Implementării și coordonatori puternici ce s-a făcut până acum a fost ineficient. Coordonatorii au nevoie de mai bune, de mai multe competențe și de resurse mai uh, bune, mai ales când vine vorba de uh, proiectele transfrontaliere. Și în ceea ce privește inovația, digitalizarea trebuie să fie uh, mai degrabă, mai puternic um, scoasă în avans. Trebuie și în traficul um, aviatic există posibilități uh, pentru a uh, face ca uh, zborurile să fie mai durabile, mai sustenabile. Trebuie să depășim blocajele, mai ales la legăturile transfrontaliere, pentru că, într-adevăr, nu ne ajută la nimic dacă avem legături bune în interiorul statelor membre, dar apoi se creează un nou blocaj la frontieră. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți și la Um, legăturile intermodale între, între rețeaua um, centrală și cea periferică. Asta este mai ales uh, valabil pentru uh, nodurile multimodale în uh, zonele urbane și rurale. Un ultim element. Eu cred că toate modurile de transport trebuie să fie luate în considerare în acest regulament. Trebuie să, ne, să respectăm principiul neutralității tehnologice. Este vorba de a reduce impactul uh, în sectorului transportului, dar în același timp de a oferi cetățenilor um, mobilitate la un preț accesibil. Trebuie să ne asigurăm că se creează capacități pentru, creș- uh, pentru îmbunătățirea și um, creșterea uh, ponderii trenului uh, și uh, căilor navigabile interne. Cred că avem oportunitatea să le, să-i um, explicăm comisiei care sunt prioritățile noastre, astfel încât până în 2030 să avem o rețea, să avem rețele transfrontaliere europene funcționale. Mulțumesc, spune președintele. 5 minute la fix, domnule Ghizeche, puteți toți, toți colegii să rugați să ia exemplul domnului Ghizeche. Continuăm cu raportorii din umbră. Începem cu Isabel Garcia Munoz pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru eforturile făcute de raportorul nostru pentru acest proiect. Finalizarea rețelelor europene de transport este indispensabilă pentru UE și pentru aceasta, de, de aceasta depinde o parte a pactul verde. Trebuie să ne asigurăm că aceste rețele sunt gata în 2030 și există trei aspecte de avut în vedere îmbunătățirea legăturilor transfrontaliere, eliminarea blocajelor și îmbunătățirea modului în care funcționează capilaritățile în întreaga Uniune Europene. Este important mai ales pentru zonele rurale de munte și pentru zonele unde populația este redusă și această populație depinde în mare parte de calitatea infrastructurilor. Avem nevoie de o infrastructură de calitate și trebuie să investim în inovare și digitalizare pentru a putea facilita combustibilii alternativi, punctele de încărcare, standarde de securitate și pentru simplificarea poverii administrative a proiectelor de infrastructură și transport. Trebuie să existe multimodalitate, rezistența infrastructurii. Am văzut că există criza a mediului, Există și posibile viitoare șocuri sistematice, cum s-a întâmplat acum cu criza sanitară COVID-19. Să nu uităm nevoile de menținere și întreținere a infrastructurii, care trebuie să implice statele membre, ce trebuie să elaboreze state planuri naționale pentru îmbunătățirea și întreținerea infrastructurii și la Uniunea Europeană trebuie să existe un plan general european de supraveghere. Și în încheiere, este esențial să existe suficiente fonduri. Profit de această ocazie pentru a mă manifesta nemulțumirea față de reducerile propuse de Consiliu, care au impact asupra sectorului transportului. Statele membre au nevoie de o mai mare finanțare angajată. Este important ca statele membre să considere că finalizarea acestor rețele de transport este o prioritate statală, indiferent de culoarea politică a guvernelor. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher Mulțumesc, dragă colegă. Pentru grupul Renew, raportor din umbră, Dominic Riche. Dominic, ai cuvântul. Merci, le Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorului Jens pentru uh, calitatea muncii sale. Cred că suntem de acord în ceea ce privește obiectivele urmărite atât de TNT cât și de raportul în sine. Suntem de acord că trebuie să îmbunătățim, să facem reforme care să permită mai multă sustenabilitate, să, să soluționăm problemele de aprovizionare și să asigurăm, bineînțeles, un buget suficient. Cred că trebuie subliniat, subliniate trei lucruri până la urmă. Care vor fi prioritățile într-un sistem pe care l-am văzut uh, ne, ca nefiind foarte performant. Am văzut-o și în uh, raportul Curții de Conturi. Ce facem cu statele membre care nu au aceleași priorități cu um, rețeaua europeană. Trebuie să ne concentrăm asupra rețelei um, europene, asupra rețelei centrale, asupra uh, legăturilor transfrontaliere. În ceea ce privește finanțarea, E bine, trebuie să concentrăm prin blending și prin, și prin alte mijloace de finanțare, trebuie să concentrăm cât mai multe fonduri asupra rețelei centrale, știind că um, rata de cofinanțare cu siguranță va fi insuficientă pentru a fi uh, decisivă. Statele membre sunt uh, cele care sunt finanțatorii uh, principali. ce loc va avea și planul de relansare în finanțarea acestor investiții în rețeaua centrală? Și bineînțeles au mai menționat o serie întreagă de dificultăți și anume faptul că nu se reușește să se uh, încheie lucrările decise și finanțate. Dosarele nu uh, avansează din cauza dificultăților pe șantier, din cauza Um, deci dificultăților și întârzierilor ce au loc. Um, întârzierile sunt uneori de ani de zile. Cred că trebuie de asemenea să dăm un rol uh, mai important coordonatorilor. Iată, domnule președinte, care sunt subiectele asupra cărora vom, uh, vom dezbate. Uh, analizele și, analiza și obiectivele sunt um, aceleași. Mulțumim, se vede că cunoașteți foarte bine dosarul. Urmează doamna Volo, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții pregătiți pentru a identifica orientările pentru finalizarea TNT. Există termeni cum ar fi mediu, durabilitate, digitalizare, calitate, care sunt folosite din ce în ce mai des și de noi și de doamna comisară Vălean. Sunt niște cuvinte utile dacă vrem să stabilim niște orientări clare pentru TNT. Eu aș sugera două alte cuvinte, curaj și ambiție curaj de a investi așa cum trebuie pentru a avea infrastructuri bine construite și ambiții în ceea ce privește zonele periferice, care cer o mai mare atenție. De exemplu, aș vrea să dăm dovadă de curaj și ambiție pentru noi legături care să ajute dezvoltarea IMM-urilor. În Italia, în Campania, în Basilicata, vorbesc despre comune care riscă să dispară, de tineri care emigrează. Cunoaștem cu toții cum stau lucrurile în țările noastre respective și fiecare mă înțelege ce spun. În Italia, foste alegeri politice făcute în mare parte de stânga au exclus în totalitate litoralul adriatic de la dezvoltarea infrastructurii uh, rutiere și feroviare. Ultima dată când am intervenit în această comisie a fost înainte de lockdown, cauzat de COVID-19, și am invitat-o pe doamna comisar Valean și pe toți colegii să ne viziteze peninsula, în, să vină în Paiani, Cava, Matera și să vină cu trenul sau cu autobuzul. E o provocare, știu. Nimeni nu vrea să distrugă bogății naturale și arhitectonice din țările noastre, dar uh, lipsa de legături la periferie trebuie să fie afront, uh, abordată cu curaj și ambiție. Podul din Genova, care a fost uh, inaugurat cu câteva săptămâni în urmă, este un exemplu în acest sens. Curajul și ambiția trebuie să fie punctele cheie ale orientărilor pentru revizuirea TNT, concepte care trebuie folosite Credeți că e normal ca 192 de kilometri să necesite 9 ore de călătorie cu trenul? Nu e o glumă, chiar așa este, dragi colegi. De la Salerno la Matera, capitala eh, culturii, sunt 192 de kilometri. 3 ore în mașină, 9 ore cu trenul. E un mic exemplu și de aceea vă rog să acționăm cu convingere. Iată care este motivul pentru care zonele periferice trebuie susținute. Altfel vom continua să avem o Europa uh, cu 300 300 de kilometri la oră într-o parte și în altă parte unde ne deplasăm cu căruța. Dragi colegi, dacă puteți încheia, spune domnul președinte. Uh, acționăm pentru copiii noștri și nu uh, amânați construirea acestor legături, pentru că dacă o facem, copiii noștri emigrează și suntem în fața unui. Uh, dacă doriți să încheiați, intervine din nou domnul președinte. Următorul pe listă, este domnul Dalode pentru ecologiști. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dalunde, vreau să-i mulțumesc și eu domnului raportor și aștept să uh, colaborăm pe viitor. Ca punct de pornire, cred că este important ca ambițiile europene de climă să fie niște principii de orientare și în ceea ce privește orientarea TNT. Avem pactul verde, care a fost adoptat în Parlament, există orientări de mediu. Cred că este important să ne axăm și pe îmbunătățirea guvernanței la nivel european. Curtea de conturi a stabilit că uh, Uh, rețeaua actuală nu poate fi finalizată până în 2030 și că trebuie să uh, schimbăm un pic abordarea dacă vrem să o facem. TENTE este esențial pentru ambițiile europene pentru rețelele de transport și nu ne putem permite nicio întârziere. În ceea ce privește guvernanța, propunem consolidarea rolului coordonatorilor europeni pentru a sprijini planurile pentru coridoare. Agențiile feroviare, de asemenea, trebuie să fie avute în vedere, trebuie să fie stabilite și ținte obligatorii pentru implementarea MTMS. Este necesar să acționăm la nivel european pentru îndeplinirea acestor orientări. Dacă nu, vor exista efecte negative și pentru acțiunile climatice europene și pentru economia europeană. Aștept cu mare interes să lucrăm împreună în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, mai ales pentru intervenția concisă. Domnul Poreba, pentru grupul ECR. Aveți cuvântul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja również... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit și eu pe domnul raportor pentru un raport uh, așa de bine elaborat. Nu cred că trebuie să-i conving pe colegii care participă la discuție cu privire la importanța politicii pentru transport în Uniunea Europeană. Ajută la creșterea integrității teritoriale și la îmbunătățirea coeziunii la nivel european. Prin urmare, suntem de acord cu toții că trebuie să finalizăm coridoarele multimodale la timp, adică până în 2030 și este important să eliminăm blocajele și să îmbunătățim conexiunile transfrontaliere. Dezvoltarea acestor rețele TNT trebuie să se bazeze pe dezvoltarea de noi legături, de noi conexiuni între zonele periferice și cele de munte și pe dezvoltarea de legături transfrontaliere. Însă, politica TNT nu trebuie să fie absolut nouă, trebuie să se folosească ce avem deja. Trebuie să avem însă în vedere și o bună calitate a infrastructurilor feroviare și rutiere. Și aș mai avea o recomandare de adăugat în raport trebuie să, spune, să spunem că ce ne lipsește este un coridor feroviar nord-sud în Europa Centrală și de Est. În Europa de Vest, rețeaua este una foarte bună, inclusiv pe axa nord-sud. Există o centură implementată în momentul de față și există uh, sprijin pentru aceasta, dar trebuie să îmbunătățim structura uh, feroviară și în partea de est, Estonia, apoi prin Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Slovacia, până în Grecia. E un coridor care trebuie să fie o forță de viață pentru Europa și există proiectul Via Carpatia, care permite regiunilor periferice din sud-estul Europei să se dezvolte pentru a ajunge la nivelul regiunilor mai dezvoltate din Europa. Via Carpatia uh, necesită fonduri, necesită mijloace bugetare suplimentare. Alte țări, printre care și Polonia, se ocupă de dezvoltarea acestei priorități. Mulțumesc și acum, doamna Cultura, din partea GUE, ultima raportoare din umbră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului nostru pentru ce a făcut. Raportul acesta este unul foarte interesant mm, care se referă la chestiuni uh, ce trebuie abordate și este o foarte bună bază de lucru. Uh, se ocupă de principalele chestiuni transport maritim de mare calitate trebuie să fie avut în vedere împreună cu decarbonizarea sectorului uh, maritim pentru o alternativă foarte bună pentru transportul rutier. Poate de asemenea să creeze sinergii pentru conectarea diverselor regiuni prin uh, Uh, legături și rețele complexe. Trebuie să urmărim îndeaproape care este cea mai bună modalitate pentru îmbunătățirea legăturilor zonelor rurale, periferice și insulare. Acestea sunt niște aspecte strategice. Toate modurile de transport trebuie avute în vedere pentru a avea justiție socială, pentru a avea creștere economică, mai ales pentru regiunile de frontiere, cum este Grecia. Siguranța regiunilor uh, și rețelelor este esențială și ține de calitatea muncii noastre. Această revizuire este o bună ocazie pentru a ne alinia și la pactul verde. Toate modurile de transport trebuie să permită utilizarea de combustibili alternativi durabili. Nu în ultimul rând, rețelele noastre nu pot fi eficiente dacă nu integrăm Balcanii de vest în TNT. Este o politică ce privește spre viitor care va permite să avem niște avantaje foarte mari economice și de mediu. Aștept cu nerăbdare să văd cum vor evolua aceste discuții în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Cuntura. Acum mergem un pic mai repede și fiecare intervenient va avea un minut. Doamna Teller, e rândul dumneavoastră. Aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. După cum ne-a spus raportorul nostru, uh, finalizarea la timp a rețelei TNT este extrem de importantă. Rețeaua este mai mult decât uh, un grup de șine și căi ferate. După părerea mea, este modalitatea prin care putem crea Europa fără frontiere conectate. Și noi, și când spun noi, mă refer la toate instituțiile europene, am creat așteptări în rândul cetățenilor noștri. Am promis ca rețeaua aceasta să fie gata până în 2030 și am promis o Uniune care se ține de cuvânt. Prin urmare, aș vrea să vă cer tuturor să Uh, respectați recomandările raportorului și să transmitem un mesaj clar Comisiei prin care să arătăm că ne așteptăm și noi și ei să uh, ne ținem de cuvânt cu următoarea revizuire. Mulțumesc, domnul Danielson. Mă auziți? Uh, and thank you to the rapporteur. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru raportul făcut. Având în vedere situația actuală, este important ca noi în Uniunea Europeană să ne păstrăm prioritățile pentru investiții în infrastructură și pentru o tranziție verde a sectorului de transport dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Este esențial de aceea să respectăm calendarul pentru TNT și de asemenea e important să se acopere toate tipurile de transport. Sigur că e important să investim în domeniul feroviar pentru transportul de mărfuri, de pasageri, dar trebuie să ne asigurăm că rețelele cheie și infrastructura cheie permit folosirea de combustibili alternativi. Pentru că există transporturi de bunuri și pasageri uh, care nu folosesc acest tip de combustibil încă. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că a introdus și zonele rurale și regiunile ultraperiferice în raport, pentru că, evident, pentru Suedia, țara mea, este un lucru foarte important acest lucru. Doamna Nartegal, sunteți aici? Aveți cuvântul. Madam Chair, and thank you, rapporteur as well. Uh, quickly, a few comments from my side. Din partea mea, câteva observații. Mai întâi în ceea ce privește porturile. Porturile mm, și maritime și fluviale sunt uitate din acest document. Și cu toate acestea, ele sunt foarte importante pentru piața noastră internă. În al doilea rând, transportul fluvial nu este menționat. Transportul de călător, transportul de marfă se poate mm, face și pe această cale. Și în fine, trebuie ca infrastructura să fie uh, realizată sau renovată pe bază de coridoare. Este foarte important să ne asumăm acum o poziție în acest sens. Deci să avem o strategie de dezvoltare a unei, unei infrastructuri alternative bazate pe caracteristicile pieței. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Adamovici. Nu este în legătură? Bine, domnul Liberatski, aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnă președinte! Mai întâi de toate, sprijin raportul acesta și aș vrea să menționez câteva lucruri. Mai întâi, transportul poate stimula competitivitatea economică în Uniunea Europeană. În al doilea rând, el afectează foarte mult calitatea vieții oamenilor. În al treilea rând, O economie solidă se bazează pe o coloană vertebrală a transporturilor. Aș vrea să asist la o eficientizare a investițiilor în acest sens. Așadar, întotdeauna trebuie pus accentul pe faptul că este fundamental să se evite blocajele. blocajele. Vrem să se tot vorbește de faptul că vrem să construim uh, străzi, autostrăzi, uh, căi ferate, însă e nevoie de mai mult decât atât, de centre de gestionare a traficului și aerian, și rutier, și feroviar, fiindcă în felul acesta el se poate eficientiza. Și, în fine, cred că lăsăm deoparte, asta e sen senzația mea, uh, transportul fluvial. Nu e vorba doar de Germania, sunt și alte fluvii și râuri care ar putea fi folosite pentru transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Liberațchi, și dau acum cuvântul domnului Giambațchi acum. Dacă este alături de noi, da. Da, doamnă președinte, stimați colegi, actuala criză în urma virusului corona din China afectează și transporturile. În situația fără precedent pe care a creat-o această criză, au fost afectate inclusiv transporturile de echipamente medicale. Trebuie făcut mai mult pentru a conecta mai bine zonele periferice din Europa de Est, care sunt în urmă din punctul de vedere al conectivității. Fără asta nu vom putea să progresăm în domeniul acesta al conectivității. Am să vă dau un exemplu în Bulgaria. Um, un al doilea pod în apropiere de ruse peste Dunăre ar fi de mare folos un exemplu de transport multimodal chiar, pentru că ar putea să se constituie într-un hub zona aceea. Regiunile noastre n-ar trebui lăsate în urmă și coridorul de transporturi uh, din care ar putea să traverseze și Muntenegru și Macedonia de Nord ar putea fi foarte benefic. Ar fi foarte bine ca aceste chestiuni să se regăsească în raportul dumneavoastră și în agenda. Mulțumesc foarte mult dacă doamna Katainen este alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru un raport foarte echilibrat și eu cred că nu e nevoie de o revoluție, ci e suficient să ne concentrăm pe motivele care stau la baza întârzierii unor proiecte. Trebuie, desigur, făcute investiții în automatizare, digitalizare, în investiții în, în vehicule curate. Susțin abordarea regională, dar cred că ar trebui să menționăm în text și acele regiuni cu o populație uh, foarte redusă, Și să nu uităm că deseori uh, acolo, în acele regiuni, uh, se, acele regiuni se bazează adesea pe sectorul turismului, de exemplu, care depinde foarte mult de o conectivitate adecvată. China, Statele Unite, Canada și Rusia iau măsuri mai active în acest uh, context Uh, pentru susținerea unei, uh, unor transporturi uh, care să țină seama și de climă. Deci cred că ar trebui să punem accentul și pe asta, ca și pe mobilitate. Mulțumesc foarte mult și înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, o să-i mulțumesc colegului nostru că ni se alătură. Și acum îi dau cuvântul. Mulțumesc, Jens, pentru foarte bunul proiect de raport. Aș dori să spun că propunerea ta de a consolida rolul coordonatorilor este foarte importantă. Cred că ne confruntăm cu o problemă când vedem cum este creat, cum e prevăzută rețeaua și că există în continuare astfel de probleme cum există în 2020 la frontieră, este inacceptabil. Chiar cred că trebuie să găsim soluții să găsim soluții de cum să îmbunătățim aceste legături. Aș dori de asemenea să uh, susțin cele spuse de domnul Liberațchi. Digitalizarea, din punctul meu de vedere, uh, are un potențial foarte mare de a crește capacitățile și tocmai de aceea acest instrument mi se pare foarte important pentru rețelele uh, transeuropene. Însă este vorba și de faptul că statele membre trebuie să pună la dispoziție finanțarea necesară și, pe de altă parte, de asemenea, să analizeze ce fac cei care se descurcă mai bine, mai bine decât, uh, decât face fiecare um, stat membru. Mulțumesc. Domnul Führer, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Etienne, și acum domnul Führer. Grazie Presidente. Dobbiamo cogliere al... Domnul Furore, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Trebuie să profităm de această ocazie a revizuirii regulamentului pentru a ne concentra pe proiecte care să vină în sprijinul unui transport mai eficient și modern, mai ales să asigurăm legături de calitate. Și aș vrea să-i mulțumesc pentru sprijin uh, uh, celor care ne-au furnizat datele necesare. E foarte important uh, să susținem uh, relansarea coridoarelor europene, coridorul Baltic, uh, Baltic-Adriatic și alte coridoare care s-ar putea conjuga cu cele mm, scandinave, de exemplu, deci să existe o legătură între coridoarele nordice și cele sudice, să se poată merge de la Bari prin către țările din bazinul mediteranean europene sau nu. Trebuie respectate în același timp prevederile acordului de la Paris, prevăzându-se în același timp conectivitatea între orașe și fără să uităm rolul bazinului mediteranean, care joacă un rol foarte important și pentru a pune accentul pe acesta e nevoie de conexiuni eficiente. Mulțumesc, domnule Marinescu, bună dimineața, dacă mă auziți. Bună dimineața, doamnă președinte! Ce mai faceți? Fac foarte bine, mulțumesc și dumneavoastră și eu. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul și vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Dacă ne dorim rezultate concrete până în 2030, va trebui să ne concentrăm pe rețeaua de coridoare. Am luat legătura, am luat exemplul facilității, conectarea Europei, avem proiecte prioritare, ca atare, e cazul să încercăm să punem în aplicare același principiu și pentru ă, transporturile rutiere. Apoi, transporturile pe ă, cale fluvială sunt de asemenea foarte importante pentru că vrem să trecem la calea ferată sau la transportul pe apă. Ă, coridorul Dunărea-Rin este foarte important. De asemenea, aș vrea să ne concentrăm pe IRTMS, dacă ne dorim și coridoare de transport marfar, de transport de marfă. Dacă vrem cu adevărat să facem ca un volum mare de marfă să treacă de la transportul rutier la transportul pe cale feroviară. Și cred că am putea găsi modalități de a îndrepta banii mai degrabă către sectorul transporturilor. Mulțumesc foarte mult domnule Marinescu, mă scrisesem și eu la cuvânt. RTT sunt uh, pârghii foarte importante de acțiune, asta o știți cu toții, însă cred că trebuie să ne scriem într-o logică a coerenței. Dacă ne dorim cu adevărat să uh, punem în aplicare tranziția ecologică, atunci toate alegerile noastre, toate acordurile, toate alegerile pe care le facem acum trebuie să fie în linie cu ceea ce s-a hotărât prin acordurile de la Paris. Alegerile bugetare, după cum se, văd, uh, după cum se vede, vor fi după COVID nu doar alegeri bugetare menite să pună un plasture pe o rană, ci alegeri care trebuie să deschidă calea pentru viitor. Am mai discutat și ieri de problema relansării transportului feroviar de marfă. Aceasta este pentru noi o urgență și vreau să reiterez faptul că toți operatorii de transport mar- din, de marfă din Uniunea Europeană pe calea feroviară ne-au scris și ne-au spus clar că 30% uh, din transportul nostru trebuie să fie de marfă până la sfârșitul lui 2030. Deci, știm foarte bine că avem tot ce mai bun aici în Europa. Ce mai așteptăm? Știm că ar fi un avantaj și pentru climă și pentru cetățeni. Apoi, pe de altă parte, mai știm că în trecut s-au făcut alegeri care nu s-au dovedit bune și uh, lumea de mâine nu, se mai, nu mai poate tolera astfel de alegeri ineficiente. De exemplu, coridorul, coridorul Lyon-Torino. Nu se poate, ne-ar costa prea mult, nu e, nu e o alegere de bun simț de ce să nu profităm de această ocazie să relansăm un alt proiect eficient, mai ales în această perioadă bugetar dificilă? Apoi au fost colegi care s-au referit la problema transportului fluvial. Este foarte importantă. Trebuie ca în comisia noastră transportul pe apă, transportul maritim de asemenea să fie mm, luat în calcul. De fapt, transportul maritim este foarte puternic luat în calcul de statele membre, însă transportul fluvial ar trebui să facă obiectul atenției noastre. Domnul Roters, văd că s-a întors alături de noi. E o mare plăcere să vă avem din nou alături de noi. Bun venit și dumneavoastră și colegului. Din păcate nu pot să vă mai dau cuvântul, îmi pare foarte rău. Dar, domnule Rotter, numai o clipă, spune doamna președinte, mai este cineva prezent care s-a înscris la cuvânt doamna Adamovici, dacă e de față. Domnul Reuters are cuvântul mai întâi, domnul Reuters. Allez, ouvrez votre micro et ça devrait être bon. Ok. Doamna Adamovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și îmi cer scuze pentru că am avut probleme tehnice la începutul acestei legături. Mulțumesc că îmi dați cuvântul, iar în ceea ce privește dezvoltarea TNT, porturile, economia maritimă, căile maritime sunt foarte importante. Sectorul maritim ar trebui așadar să fie privit cu tot atâta atenție ca și sectorul transporturilor uh, pe uscat. dezvoltarea acestui mod de transport ar evita transportul mărfurilor pe uscat, pe, uh, în, în rețeaua rutieră mai ales, ceea ce ar reprezenta o scădere majoră de emisii de dioxid de carbon. Porturile nu mai trebuie tratate ca niște simple elemente ale infrastructurii maritime, ci ele fac parte din lanțurile logistice care fac legătura între alte moduri de transport, terestru, aerian. Deci, pot să fie adevărate hub nu numai de transporturi, ci și digitale, ceea ce mă determină să spun că ar trebui să investim nu doar în infrastructura propriu-zisă, ci și în infrastructura digitală, astfel încât să putem folosi cu maximă eficiență aceste coridoare de transporturi. Și revizuirea de față este o bună ocazie de a consolida rolul autorităților locale și al guvernelor locale, care ar putea să joace un rol foarte important, un rol economic deosebit în aceste coridoare de transport, dacă ar fi încurajată să investească în porturi, în terminale și așa mai departe. Bilbao, vous Dacă doamna Bilbao este alături de noi, spune doamna președinte. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru evidențierea priorităților. Da, trebuie să revizionăm tente pentru că, iată că suntem după Brexit, suntem uh, în fața unor concurenți global foarte importanți în transportul internațional și am uh, avut evidențiate toate neajunsurile în urma COVID. Însă, trebuie să avem rețeaua de bază finalizată până în 2030 dacă vrem o mai mare mobilitate și competitivitate și mai ales dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele pactului verde pentru că pretindem că vrem o Europa verde. Trebuie să continuăm cu acele proiecte care aduc o plus valoare europeană și trebuie să terminăm cu uh, eliminarea blocajelor, trebuie să executăm conexiunile transfrontaliere. Există state membre care nu își îndeplinesc sarcinile și de aceea există Uh, întârzieri. Și asta s-a arătat foarte clar în două rapoarte ale Curții de Conturi. Deci trebuie să continuăm, să insistăm ca statele membre să se implice, să-și uh, pună în aplicare angajamentele pe care le-au luat, trebuie să consolidăm poziția coordonatorilor și Comisia trebuie să dea un nou impuls și să intensifice controlul. Trebuie să facilităm accesul la mecanismul de conectare a Europei și să investim mai mult. Cred că a sosit momentul să-i uh, sancționăm pe cei care nu implementează proiectele pe criterii politice și să-i stimulăm pe cei care o fac, pentru că lipsa de executare a proiectelor uh, ne costă mult mai mult decât investirea în aceste proiecte pentru respectarea obiectivelor. Mulțumim, doamnei Bilbao. Domnul Reuters acum are cuvânt. Mulțumesc foarte mult, doamnei Bilbao, și acum îi dau cuvântul domnului Reuters pentru a răspunde la întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult că permiteți Comisiei să intervină în această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor europarlamentari, pentru această dezbatere și pentru că ați exprimat puncte de vedere. Îi mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru un raport de foarte bună calitate, care vine la timp, pentru că suntem la sfârșitul procesului de evaluare, urmează evaluarea de impact cu propunerea de anul viitor, și, desigur, lucrăm la pachetul privind ITS și privind uh, coridoarele de transport. Acest raport va reprezenta o contribuție pentru comisie și îl putem privi și ca pe un document care pune accentul pe prioritățile corecte. Am văzut azi dimineață și în această sală puncte de vedere care ne-au liniștit și cred că raportul domnului Ghise uh, pune punctul pe ei. Mai întâi, E importantă continuitatea și stabilitatea. Mulți dintre cei care au intervenit au arătat că ceea ce îi trebuie Uniunii Europene este să se bucure de stabilitate și continuitate, nu să privim uh, rețeaua aceasta ca fiind o rescriere a hărții, ceea ce nu ne dorim, și trebuie să ne gândim și la termenele stabilite pentru 2030 și 2050. Sunt așteptări reale, după cum spunea unii dintre vorbitori, din partea cetățenilor Europei, care așteaptă realizarea și punerea în aplicare a acestor proiecte. Deci trebuie să existe continuitate. În al doilea rând, trebuie consolidat rolul uh, guvernelor. Curtea de conturi și alte instituții au indicat și, e, și a indicat și ea tocmai acest lucru. Deci e important uh, ca guvernele de pe, de-a lungul coridoarelor să aibă o putere de luare a deciziilor sporită pe viitor. Apoi uh, trebuie să avem, uh, să punem accentul pe Green Deal și pe acordurile de la Paris. E nevoie de reziliență și vedem că uh, au fost întreruperi Uh, fie din cauza ninsorii, fie din cauza ploii, uneori pe anumite segmente de uh, drum. Apoi, e foarte important să punem accentul pe transportul feroviar și nu numai, s-ar putea îmbunătăți și alte modalități de transport pe viitor, digitalizarea ar putea să vină în beneficiul și a altor și al altor uh, moduri de transport, îmbunătățind securitatea și capacitatea. este foarte important să punem accentul pe diferitele moduri de transport, inclusiv uh, aeroporturi și altele. De asemenea, transportul la frontieră. Cum, put, cum se poate ca chiar în această perioadă a COVID să asistăm la situații dificile de-a lungul frontierelor, deși Comisia a instituit uh, zone verzi în, acea, în acele regiuni și cred că și TNT uh, ar trebui să fie uh, integrat. Nu putem lăsa deoparte aceste țări și sigur că uh, e important să asigurăm mobilitatea și să integrăm această perspectivă cu dublă utilizare în uh, sectorul transporturilor. Deci, raportul este foarte bun pentru o bază foarte bună de lucru în continuare și de colaborare și aștept cu deosebit interes să avem o dezbatere cât mai bună cu această Uh, comisie în, uh, înainte de propunerea viitoare a comisiei. Mulțumesc foarte mult și ne vom revedea la următoarele ședințe. Merci beaucoup, monsieur Reuters. Et je vais donner la parole pour conclure à notre rapporteur, monsieur... Mulțumesc domnului, domnule Reuters și pentru a încheia îi dau cuvântul raportorului, domnul Ghizeche. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, dezbatere, Văd că avem un consens în multe puncte, mai ales în ceea ce privește finalizarea rețelei centrale până în 2030. Este clar că trebuie să uh, livrăm acest angajament pe care ni l-am luat față de cetățeni. Trebuie să avem proceduri mai rapide, mai bune. Rolul coordonatorilor trebuie consolidat și în ceea ce privește inovația, digitalizarea, uh, văd că există un consens. Avem cu siguranță și uh, uh, probleme uh, din punct de vedere al finanțării, de exemplu, pentru că dacă nu avem infrastructură, dacă nu avem finanțare, nu putem avea nici infrastructură. Sunt uh, de acord că uh, ceea ce s-a întâmplat până acum și întârzierile nu sunt acceptabile și um, cred că mm, și reducerile de fonduri mm, sunt inacceptabile și cred că trebuie să căutăm o echilibrare prin fondul de relansare. Nu se poate să tăiem uh, fondurile menținând obiectivele. E inacceptabil. Eu cred că trebuie să cooperăm uh, la acest dosar, să fim eficienți, rapizi. Noi acum, ca Parlament, lucrăm uh, tocmai la acest dosar, dăm exemplu, vom fi uh, rapizi și până în ianuarie vom putea, uh, când vom ajunge în plen, vom putea, sau în ianuarie când vom ajunge în plen, vom putea transmite un mesaj pozitiv. Mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Termenul pentru amendamente a fost stabilit pe 15 septembrie la ora 12. Trecem acum la următorul punct, programul Invest EU. Vă amintesc că avem de-a face cu o, o, un aviz legislativ al Comisiei TRAN. Dau cuvântul imediat raportorului, domnului Berensen. Bună ziua, domnule Berensen, aveți cuvântul. Mulțumesc. Programul InvestEU este important pentru uh, a promova investițiile private și publice în economia noastră și pentru a crea valoare adăugată pentru sectorul transportului și turismului. Sectorul transportului trebuie să fie digitalizat și să facă tranziția către sustenabilitate. De asemenea, în acest fond se abordează diferitele um, provocări cu care se va con- co- confrunta acest sector. iar propunerile făcute uh, sunt binevenite în contextul uh, crizei corona, coronavirusului. De asemenea, criza ne-a arătat că trebuie să fim mai autonomi față de alte părți ale lumii în, în astfel de situații. Fie că e vorba de infrastructură, tehnologii, uh, lanțuri de aprovizionare și așa mai departe. Fereastra de investiție, adăugată ca o a cincea fereastră la InvestEU, este un instrument important pentru a menține autonomia strategică, pentru care uh, transportul este un sector cheie. Este deci uh, dezamăgitor că Consiliul nu a modernizat bugetul și propune reduceri majore la InvestEU. După cum știți, anul trecut Parlamentul European a căzut de acord uh, și a adoptat un acord parțial uh, asupra unei bune părți din Invest EU, însă Comisia Europeană a decis să-și retragă propunerea inițială și să vină cu o nouă propunere pentru a răspunde mai bine la criza actuală. Ținând cont de urgența acestui dosar, uh, comisiile buget și econ, uh, competente pe fond și comisiile ce au dat avize, au fost de acord să nu redeschidă părțile deja uh, negociate cu, cu condiția ca Consiliul să nu redeschidă aceste părți. Pentru a respecta acest acord, am decis ca proiectul meu de aviz să se concentreze asupra elementelor noi din propunere. Am sugerat raportorilor din umbră să aibă aceeași abordare. Le-am propus colegilor din uh, comisie câteva amendamente care se mm, concentrează asupra aspectelor de transport, asupra noului, asupra noii ferestre de uh, investiții Cred că trebuie să ne concentrăm asupra tehnologiilor esențiale și cruciale pentru uh, viitorul transportului în Uniunea Europene, iar șaselea, aceasta fereastră este prevăzută pentru uh, autonomia strategică uh, și în acest context propun ca aici să nu existe un control din partea statelor terțe. De asemenea, propun să se reintroducă obiectivul de 55% din, ă, în domeniul climatic, așa cum a fost ă, în acordul de anul trecut. Termenul pentru amendamente este mâine la 6. Amendamentele sunteți rugați să le depuneți numai în engleză. Aștept ă, cu nerăbdare discuțiile cu colegii și cu raportorii din umbră. Echipa mea și cu mine vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Berenson. Voi da cuvântul imediat pentru două minute raportorilor din umbră. Începem cu domnul Uiheli. Sunteți uh, alături de noi? Aveți cuvântul. Da, aici sunt. Bună dimineața tuturor. Mă bucur să vă văd sau măcar să vă aud. Salutări din Ungaria. În primul rând, dragi colegi, dați-mi voie să îi mulțumesc raportorului um, care a făcut o sugestie procedurală referitor la modul în care putem gestiona aceste negocieri. Însă, Parlamentul European a adoptat un acord um, parțial cu privire, în primă lectură uh, cu privire la um, acest uh, program anul trecut. Pentru a uh, răspunde mai bine la criza coronavirusului, Comisia a decis să retragă propunerea inițială și să publice una nouă. Se adaugă una, o a cincea fereastră de politici, și anume facilitatea de investiții strategice la nivel european pentru a stimula economia. Tran are competențe partajate la această nouă fereastră, însă în paralel Consiliul a tăia din bugetul InvestiU, ceea ce nu prea ne place. Am senzația că am un deja vu. Îmi amintesc uh, de negocierile EFSI din ultimul mandat. Ținând cont de ur- urgența acestui dosar, uh, noi am căzut de acord uh, la SND um, cu um, propun, asupra propunerii PPE să ne, și a raportorului să ne concentrăm asupra elementelor noi din uh, propunere. Noua propunere a Comisiei are ca obiectiv să acopere cea mai mare parte din finanțare pentru a cincea fereastră de finanțare, chiar dacă nu cunoaștem cifrele concrete pentru celelalte ferestre. Deci e foarte dificil să uh, știm cifrele finale. Criza COVID-19 ne-a arătat foarte clar că există noi ținte strategice uh, și noi politici care trebuie acoperite de acest program. Și este vorba, de exemplu, de ceva foarte important pentru noi, de exemplu, uh, turismul durabil. În acest sens, voi um, redacta amendamente, astfel încât um, turismul să fie inclus în uh, Invest EU și în această nouă fereastră de investiții. Doamna președinte îl roagă pe vorbitor să ajungă la final. Bineînțeles, spune domnul Ieli, vor fi câteva amendamente din partea noastră în ceea ce privește transportul. Le vom depune în următoarele zile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Spune doamna președinte. Domnule Riche, aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule, do doamna președinte, și mulțumesc lui Tom pentru munca depusă. Cred că există un consens asupra faptului că termenele sunt foarte stricte uh, și că trebuie să fim rapizi. Uh, trebuie să consolidăm acordul parțial uh, ce a existat între Parlament și Comisie și Consiliu. Voi face câteva observații de ordin strategic. În primul rând, ne lipsește o evaluare a fondului Juncker care să fie suficient de precisă și mai ales uh, nu știu ce s-a întâmplat cu fondul de garantare de 26 de miliarde care va trebui să se... Um, ale cărui fonduri vor trebui să se verse în acest nou instrument. Este o sumă mai mare decât ceea ce propune în total Comisia pentru acest fond. Deci trebuie să știm ce s-a întâmplat cu primul fond de garanție. Apoi, deplângem și de, la fel cum au făcut-o uh, antevorbitorii mei plâng uh, faptul că a fost uh, redus, uh, redus bugetul pentru acest instrument la 1,4 miliarde, um, crescându-se în același timp numărul de obiective. În continuare suntem foarte îngrijorați de asta pentru că da, numai 25% este pentru entitățile uh, naționale și regionale, 75% către BEI. Noi credem că ar trebui să fie ceva mai descentralizat. De asemenea, mai avem o problemă că avem de face cu un context internațional și european la nivelul creditelor, care este foarte diferit. Politica monetară a BCE face în așa fel încât capacitățile de împrumut și de sprijin al investițiilor prin mecanisme extracomunitare au devenit foarte avantajoase. Cum să facem noi să ne readucem um, pe calea cea bună acest instrument? Astfel încât să ne concentrăm pe prioritățile europene. Deci, pe de-o parte, vom avea o reafectare a fondurilor și apoi fondul trebuie să fie mai european în contextul în care politica monetară a BCE schimbă complet lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche. Domnule Zlotovski, bună ziua, aveți cuvântul. A, așteptați numai o clipă, domnule Zlotovski, am făcut o greșeală. Așteptați numai puțin. Verzii sunt înaintea dumneavoastră. Îmi pare foarte rău, sunteți după verzi. Îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule raportor, dragi colegi. Mă bucur foarte mult să pot participa la dezbaterea de astăzi asupra acestei propuneri importante cu, um, cu privire la investiu. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră pentru a ne asigura că acest program răspunde mai bine la situația post-COVID-19. Uh, avem de-a face cu multe provocări ce ne așteaptă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Berențen, pentru proiectul de raport. Trebuie să spun că înțeleg poziția dumneavoastră ca raportor de a se uh, concentra mai pe părțile noi ale, program, ale programului. Însă, din punctul meu de vedere, pandemia a schimbat complet contextul în care Parlamentul și-a adoptat poziția anul trecut și ne putem aștepta la unele schimbări în ceea ce privește alocările uh, pentru diferitele ferestre ale programului. De asemenea, crearea celui, celei de-a cincea ferestre de investiții strategice va avea cu siguranță consecințe pentru celelalte ferestre și pentru intenția generală uh, a programului. Tocmai de aceea cred că trebuie să revizuim efectele noii propuneri și asupra celorlalte ferestre. Una dintre lecțiile principale pe care le putem învăța după această criză este că nimic nu poate fi strategic dacă nu este durabil. Trebuie să avem foarte mare grijă cum cheltuim banii pentru relansare și reziliență. Noua a cincea fereastră de investiții strategice trebuie să fie foarte diferite. Nu ar trebui să fie foarte diferite de celelalte ferestre în ceea ce privește obiectivele climatice și condiționalitatea de mediu asociată. Ținând cont de criza COVID-19, trebuie să îmbunătățim și uh, lucrurile la uh, Infrastructura durabilă, turismul este unul dintre domeniile cel mai puternic afectate de criză. Trebuie să oferim sprijin european, dar trebuie să ne asigurăm că investițiile se concentrează asupra unui sector de um, turism durabil, ecoturism și um, călătorii cu trenul. Trebuie să ne concentrăm asupra inf- infrastructurilor durabile, cum sunt rețelele de ciclism, autostrăzile ar trebui să fie eligibile pentru finanțare numai dacă cresc siguranța rutieră. Mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare să cooperăm asupra acestui dosar important. Mulțumim, doamnă Meț. Domnule Zlotovski, acum e rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Aș dori să îi Mulțumesc domnului raportor pentru propunerea de raport. Sunt de acord că InvestEU este un instrument necesar și în criza actuală poate juca un rol important în a stimula investițiile necesare pentru creștere. Programul se bazează pe structura planului Juncker, implementat deja din 2014. Ne putem deci aștepta ca noul program să fie sprijinit de investitori și de IMM-uri. În ceea ce privește nevoia de investiție în infrastructură, turism, transport, sunt mai ales importante ferestrele 1 și 5. Însă, sunt sigur că și investițiile în IMM-uri, în digitalizare vor fi foarte utile pentru a sprijini dezvoltarea unui sector de transport modern. Procentajul de investiții necesar pentru a sprijini uh, obiectivele climatice în ferestrele aferente ar, e, e posibil să fie mult prea ridicat și să constituie un obstacol. Deci pentru a menține un echilibru, pentru a evita dificultățile, cred că ar trebui să ne rezumăm la 50%. Ar trebui să um, punem accentul pe um, programe care pun accentul pe interoperabilitate și multimodalitate. Uh, aceste proiecte ar trebui să integreze uh, transportul uh, rutier și uh, calea ferată. Iar proiectele eligibile trebuie să fie, printre proiectele eligibile trebuie să fie și cele în domeniul aviației, mai ales dacă vine vorba de modernizarea acestui tip de transport, îmbunătățirea eficienței energetice sau dacă este vorba de noi hub care integrează um, transportul aerian cu uh, transportul feroviar. Sectorul aviatic a fost cel mai puternic afectat uh, dintre toate sectoarele în ultimele luni. Noi vom susține uh, însă ideea de a pregăti un bun raport. Doamnă Cuntura, sunteți alături de noi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru pentru buna muncă depusă. Aș dori, în primul rând, să spun ceva despre reducerea fondurilor de la 31 de miliarde la 8 miliarde. Asta ne subminează rolul de colegiuitor și de autoritate bugetare. Este clar, de asemenea, că nu se pot atinge obiectivele propunerii. Comisia noastră trebuie să se exprime foarte clar asupra um, faptului că prioritățile uh, din acest program sunt cele mai puternic afectate de criza COVID. Sectorul suferă și trebuie să mobilizăm toate fondurile disponibile pentru a evita prăbușirea. Noua a cincea fereastră de, strategii, de investiții strategice uh, va fi cea mai mare fereastră. Deci trebuie să ne asigurăm că prioritățile noastre ref- sunt uh, corect reflectate. Aș dori să propun să se includă turismul în mod specific în această fereastră. Referirea la turism numai în anexă este insuficientă. Se referă numai la celelalte patru ferestre. Astfel ne asigurăm că investițiile strategice pentru a relansa turismul pot fi sprijinite. Trebuie să repet, turismul este responsabil pentru peste 10% din PIB-ul european și ca atare este un sector important și strategic. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorii și raportorii, cu raportorul și cu raportorii din umbră pe acest subiect atât de important. Mulțumim, doamnă Cuntura. Doamnă Garcia, noi veți avea un minut la dispoziție. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, vreau să-mi exprim preocuparea și surprinderea de poziția cu privire la poziția Consiliului și reducerile propuse pentru programul Invest UE. Comisia spune că uh, finanțarea InvestEU este esențială dacă vrem ca Uniunea Europeană să se transforme într-o Uniune mai durabilă. Însă nu s-a întâmplat același lucru și în Consiliu. Introducerea acestor noi cerințe uh, trebuie să fie discutate dacă vrem să rezolvăm uh, uh, situația grea în care se găsească mii de întreprinderi și dacă vrem să avem o mai bună funcționare în Uniunea Europeană, pentru că transportul este un element esențial pentru buna funcționare a pieței unice. Trebuie să profităm de această ocazie pentru a investi în infrastructurile de transport, în special în legăturile transfrontaliere, în multimodalitate, în îmbunătățirea legăturilor cu porturi, aeroporturi și platforme, uh, dacă vrem să ajutăm sectoarele strategice, cum este turismul, afectat special de această criză. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Tien are acum cuvântul. Merci, Madame la Présidente, euh, verehrte Kolleginnen euh, und Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce mulți dintre noastre au spus că reducerile efectuate sunt inacceptabile. Cred că trebuie să luptăm pentru ca aceste reduceri să nu fie făcute astfel, ci ca fondurile să fie completate. Un al doilea punct, cred că doresc să subliniez ce a spus domnul Riche ce învățăm din planul Juncker? Care sunt concluziile? Și cum le uh, folosim și le transmitem către programul InvestEU. Cred că merită să investim timp și energie pentru a trage învățămintele acestui uh, uh, program. Apoi, a, a noua, a cincea fereastră, ce, se va, ce va finanța și trebuie să ne întrebăm care sunt investițiile strategice și îmi pare rău, trebuie să o contrazic pe colega Metz, dacă ave, este o viziune foarte vest-europeană să spunem că investim în autostrăzi numai dacă e vorba de siguranță rutieră. Îmi pare rău, există uh, părți din această Uniune Europeană care uh, nu sunt suficient uh, conectate la rețele uh, interurbane. Dacă vă uitați, de exemplu, la România sau la alte țări din Europa de Est, mm, veți vedea că nu aveți dreptate. Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei Europene. Bună ziua, reprezentantei Comisiei! Ce se întâmplă, deci, cu acest Invest EU? Doamna președinte, Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În numele Comisiei Europene aș vrea să mulțumesc domnului raportor și membrilor Comisiei pentru acest proiect de aviz. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost de acord să nu redeschidem dosarul uh, pe chestiuni care au fost uh, deja tranșate, cum ar fi împărțirea uh, fondurilor. În ceea ce privește pachetul, știți că Comisia în mai 2020 a uh, propus un regulament reformulat costurile economice cauzate de COVID-19, alocarea resurselor, uh, au făcut ca alocarea resurselor să nu fie la fel de eficientă În astfel de situații, suntem părere că elementele cheie ale fondurilor de investiții e sunt extrem de importante. Acesta este unul dintre motivele pentru care propunem să se dubleze uh, bugetul acesta. Un alt motiv este ambiția, sunt ambițiile climatice ale programului InvestEU. E nevoie de investitori privați care să ajute la finanțarea publică pentru renovarea clădirilor și pentru o transformare verde de rapidă și de succes și de aceea propunem dublarea fondurilor și creșterea țintelor de mediu la 60%. Criza ne-a arătat că trebuie să fim mai rezistenți, să promovăm autonomia în domenii strategice, cum ar fi sănătate, farmacie, și dezvoltarea de infrastructuri virtuale și fizice. În urma concluziilor Consiliului, care au redus semnificativ bugetul pentru investițiile europene, Așa cum au menționat mai mulți membri ai Comisiei, sperăm că Parlamentul va continua să sprijine programul InvestEU, să-și îndeplinească ambițiile cu pragmatism însă. Și acest lucru este important și pentru Comisie, pentru că, după cum știți, bugetul acesta trebuie angajat până la finele lui 2023. Vă mulțumim încă o dată pentru munca pe acest dosar și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Merci beaucoup, mais technic. Mulțumesc, spune doamna președintă. Tehnic vorbind, ne spuneți că InvestUE se referă la renovarea locuințelor, la transport și așa mai departe, dar tehnic, cât reprezintă în alocări de fonduri? Asta e adevărata întrebare. Când domnul Riche ne spune că asta e întrebare, are dreptate cu cei 26 de miliarde de euro. Ce se întâmplă cu banii aceștia? Sigur că avem un întreg registru de bune intenții, dar tehnic concret vorbind, ce se întâmplă cu aceste fonduri? Domnule Etienne, ați spus că există companii care spun, dar cum depunem dosare? Cât, câte fonduri sunt alocate? Asta e întrebarea. Pentru că mie îmi convine. Dar un registru în care să înregistrăm bune intenții nu ne ajută să rezolvăm criza. Un catalog de bune intenții. Deci ce ne trebuie nouă este să primim cifre procente concrete și să știm cum Comisia va orienta lucrurile. Vorbiți de renovarea clădirilor. Dragi colegi, eu cunosc subiectul foarte bine. Dar uh, asta nu ține de comisia noastră transporturi. Îmi cer scuze, dar nu vreau să ne blocăm încă o dată pe subiectul ăsta. Asta e problema mea pe care o am eu cu Comisia Europeană. Dacă cineva, un cetățean de rând, uh, vă privește și ascultă tot catalogul acesta de bune intenții. Nu înțelege nimic până la urmă, concret. Concret vreau să-mi spuneți care vor fi fondurile alocate pentru transport în InvestEU. Spuneți transport, dar transportul e un domeniu totuși vast. Haideți să înțelegeți un pic de ce ne trebuie nouă, concret. Știu că nu vă place ce vă spun, doamna Brune, dar cred că trebuie totuși să, în Comisia Europeană, trebuie să găsiți o altă metodă de lucru, pentru că oamenii așteaptă ceva concret. Transportul le schimbă concret viața. Când spunem lucrăm la un proiect, la un program InvestEU, care sunt criteriile ca să ai acces la acest proiect? Cât merge la feroviar, cât merge la maritim, cât merge la mobilitatea urbană? Asta ne trebuie nouă ca informații. Pentru că dacă mergem în teritoriu, la cetățeni, ce le spunem? Se lucrează, dar nu știm exact la ce. N-avem cum să le spunem așa ceva. Comisia. Da, mulțumesc foarte mult. Vă înțeleg uh, intervenția, dar uh, Trebuie să înțelegeți, cum s-a spus aici, că domeniul de aplicare investiu este foarte mare, deci e greu să extragi care sunt fondurile concrete pentru transport însă majoritatea banilor conform propunerii Comisiei din mai 2020, eh, intenția este să se dubleze fondurile pentru infrastructură. Ne așteptăm ca sume mari din această fereastră să se adreseze transportului durabil. Asta am văzut și cu experiența FFC. Deci eu aș avea încredere că o sumă destul de mare va fi dirijată către transport. În ceea ce privește refluxurile, Concluziile europene sunt foarte clare, vom merge către InvestEU. În ceea ce privește cifrele, putem, uh, o să mai discutăm între noi intern și revenim să vă răspundem la aceste întrebări un pic mai tehnice cu cifre. Doamna președintă, îmi pare rău, știu că o să vă deranjez, dar trebuie să vă spun că ne spuneți partea leului revine transportului. Bun, un răspuns frumos, dar nu înseamnă nimic concret răspunsul ăsta. Îmi spuneți că va fi o sumă mare, că se dublează. Eu vreau concret cifre. Înțelegeți? Nu, să știți că o să vă caut și o să vă bat la cap până ne răspuneți. Pentru că știu că sunt colegi care merg în teritoriu și care uh, dialoghează cu actori care au nevoie de aceste fonduri. Unii au pregătit deja dosarele. Și eu am văzut astfel de dosare. E absolut infernal să le faci banii nu-i primesc de îndată acei oameni, ceea ce sigur nu-i rău, trebuie să fie făcute controle. Sunt de acord, dar totuși lucrurile sunt urgente și dacă facem alegeri bune, cu garanții bune, cu o perspectivă pe termen lung, toată lumea va avea de câștigat. Dar eu nu pot să spun uh, oamenilor în teren, nu vă faceți griji că partea leului merge spre transport. Eu n-am cum, nu-mi permit să le spun așa ceva alegătorilor. Deci avem nevoie de cifre, ținte, procente, avem nevoie de informații de cum să se facă dosarele acestea concret. Dacă nu, nu ne-ați ajutat cu nimic. Și o să vă contactez și o să vă caut până aflăm tehnic ce se întâmplă. Vedeți că sunt în formă bună astăzi, spune doamna președintă. Bun, de asta pentru că eu cred că, dragi colegi, îmi pare rău, dar îndrăznesc să spun că a venit momentul uh, să răspundem oamenilor din teritoriu. Haideți să le arătăm că Europa poate acționa, are pârghii prin care să acționeze cu proiectele acestea europene. Asta ne trebuie. Dacă venim numai cu discursuri pompoase, nu o să ajungem prea departe. Comisia intervine, dacă îmi permiteți. Invest Europe este un instrument bazat pe piață, dacă îmi permiteți să vă spun. Sigur că există ghidaj politic, strategic, dar se trece și prin Banca Europeană de Investiții, prin băncile naționale, deci depinde și de proiectele de pe teren. Trebuie construite conducte, trebuie eh, să se implementeze proiecte durabile Dar asta în parteneriat cu instituțiile financiare. Trebuie să ne asigurăm că sunt proiecte bune, implementate corect, dacă vrem să fie durabile. Doamna președinte, sunt de acord că trebuie să acționăm logic și inteligent, dar haideți să nu mai așteptăm că timpul trece. Bun, mai departe. Domnule raportor, sunteți prezent? V-aș da cuvântul pentru concluzii, domnule Berensen. Yes, thank you very much. Da, mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, dragi colegi, mulțumim și Comisiei Europene pentru comentarii. Există un sprijin destul de extins pentru acest program InvestEU. Vedem cât de important este pentru transport și turism și cât de important este să existe și un buget adecvat dirijat către transport și turism pentru ca acestea să evolueze. Colegii au spus că facilitatea pentru investiții strategice este una foarte importantă și că vom urmări cu toții sau dacă nu cu toții, majoritatea grupurilor vom um, fi atenți să ne țintim amendamentele pe aceste părți ci vom respecta acordul parțial dacă, pentru că ne dorim ca dosarul să meargă mai departe cât mai repede. Vom trage concluzii și de pe urma fondurilor Juncker și EFSI, așa cum au spus colegii Riche și Eugen, poate că nu neapărat în acest dosar, dar în comisia noastră TRAN cred că ar trebui să ne ocupăm și de asta într-o altă formă. Aștept de asemenea discuțiile cu colegii și sunt sigur că putem împreună găsi o soluție pentru a avea un raport foarte bun și rapid. Mulțumesc, domnule Berensen. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit la 4 septembrie, la orele 18. 4 septembrie 18. Amendamentele la acest proiect de aviz trebuie să fie depuse în limba engleză pentru că timp prea mult nu avem deci doar în limba engleză. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, raportul Facilitarea pentru reluare și rezistență și raportorul nostru este domnul Bazilio Aves, 3 minute. Aveți cuvântul. Uh, yeah, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Împreună cu echipa mea am început să redactăm acest proiect în ceea ce privește facilitatea pentru redresare și rezistență, care stă în uh, centrul fondurilor de nouă generație, am avut în vedere mai multe elemente care au structurat sfera de aplicare a vizului nostru. Parlamentul negociază cu o serie de instituții, cu Consiliul, pe diferite subiecte referitoare la CFM și așa mai departe. Și vedem că perspectivele sunt diferite, dar e nevoie de uh, hotărâri rapide. Pentru că statele membre și multe entități așteaptă un răspuns. Există o atitudine pozitivă generală după concluziile Consiliului și am spus cu toții că nu trebuie să repetăm lucrurile care au fost aprobate în iulie uh, spre îmbunătățirea propunerii Comisiei. Bugetele naționale sunt relevante pe chestiuni transfrontaliere și așa mai departe, foarte importante pentru transport. Uh, banii deci vin sub forma alocărilor naționale și trebuie să înțelegem că nu putem influența tot ce se întâmplă. Suntem o comisie responsabilă în Parlament uh, și poziția noastră este luată în considerare, de aceea venim cu amendamente pentru transport. În primul rând, amprenta emisiilor de CO2 din sectorul transportului nu pare să se reducă în ultimii ani, e peste 25%. De aceea am stabilit o prioritate pentru planurile naționale statele membre ca această chestiune a transportului să ocupe o poziție prioritară. În al doilea rând, e vorba de chestiune economice. Poziția de lider global uh, al Uniunii Europeană este sub semnul întrebării. Și apoi, facilitatea pentru conectarea Europei și proiectele de finalizat. Am avut discuții cu privire la TNT uh, în această dimineață sunt două aspecte care sunt scoase în evidență. În primul rând, angajarea și cheltuirea banilor în următorii trei ani poate duce la probleme, probleme legate de supravegherea modului în care sunt cheltuite fondurile. În al doilea rând, avem o chestiune controversată. După cum știți, unul dintre criteriile pentru alocare a fost rata de angajare către statele membre. Dar nu se ia în considerare populația, pentru că forța de muncă din unele state a emigrat în volum, în număr destul de mare între alte state și acest lucru are impact asupra PIB-ului și asupra crizelor din statele membre. În anul 3 s-ar putea acorda atenție și acestui aspect, de aceea am introdus toate aceste aspecte. N-am introdus aspectele referitoare la turism, pentru că statele membre știu mai bine cum să-și pună prioritățile pe turism în planurile naționale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Zile. Începem cu raportorii. Domnul Ferber, aveți cuvântul. Yeah, thank you very much, uh, Ms. President, dear colleague. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Mai întâi, mulțumesc foarte mult domnului raportor care a pus degetul pe rană. Sunt 27 de egoiste naționale. Asta nu înseamnă o abordare europeană. De aceea, nu așa cred că trebuie cheltuiți banii europeni. Ar trebui ca raportorii noștri să introducă o abordare țintită, iar noi din partea PP susținem acest lucru, Și, așa cum am discutat azi dimineață pe marginea rețelelor de transport TNT, trebuie să fim foarte atenți la cum se folosesc banii pentru transporturi în Europa, să folos folosim pentru conectivitate și, desigur, va trebui să ne gândim și la prioritățile noastre, pactul ecologic, digitalizarea și, desigur, reziliența fiindcă fondul acesta nu e doar pentru redresare, ci și pentru reziliență. Să fim atenți să folosim banii pe, pe aceste priorități în proporția corectă și să ne asigurăm că ei produc efecte concrete. Sectorul transporturilor are mare nevoie de inovare când vorbim despre transformarea digitală și cea ecologică. De aceea, aș vrea să propun niște amendamente pe o listă pozitivă a sectoarelor care să fie vizate de, acest, de aceste modificări, printre care și infrastructura transfrontalieră, care reprezintă cu adevărat o dimensiune europeană, sisteme de gestionare a traficului inteligente și infrastructură pentru uh, mașinile autonome. Din acest fond trebuie să obținem o plus valoare europeană cu adevărat. E adevărat că statele membre sunt cele care hotărăsc ce și unde cheltuiesc, dar e nevoie de o abordare europeană Va trebui de asemenea să ne gândim la o consolidare a rolului Parlamentului European. Până în momentul de față, doar Consiliul stabilește care sunt programele. Eu cred că ar trebui și noi să ne implicăm mai mult în acest sens și voi uh, depune și niște amendamente. Aștept cu deosebit interes să colaborez cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ferber! Domnul Vitanen, vă rog! Thank you, Madam Chair. I'm sorry for... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă iertați că am întârziat, dar am fost nevoit să particip la o altă, reuni- la o altă comisie. Mulțumesc foarte mult domnului Zile pentru proiectul său de aviz. Pe marginea unui regulament, aș spune extrem de important, pe care cetățenii noștri îl așteaptă adoptat cât mai curând, fiindcă el oferă posibilitatea de a accelera redresarea economiilor noastre. Însă, nu e mai puțin important și mai puțin așteptat ca noi înșine să considerăm această redresare economică ca un proiect care să fie durabil și responsabil din punct de vedere social. Prin urmare, să ne asigurăm că fondurile se îndreaptă către acele politici care susțin această idee și către cei care au fost cei mai afectați. De asemenea, trebuie să asigurăm o creștere durabilă și pe mai departe. Prin urmare, așa cum arată și raportorul, turismul este unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19. Ca atare, cred că merită atenția noastră deosebită. Mi-a făcut plăcere să constat că în acest regulament sectorul transporturilor, de, de fapt mi-a făcut plăcere să constat că în condițiile în care nici nu se vorbea de sectorul transporturilor în propunerea comisiei, aici se vorbește în raportul uh, colegului nostru și cred că ar trebui să facem investiții în sectorul transporturilor în direcția unei mobilități mai inteligente și uh, europene. Uh, Trebuie să introducem la nivelul statelor membre măsuri suplimentare care să vină în sprijinul mobilității cu uh, infrastructură dedicată uh, unor autovehicule, uh, autovehiculelor speciale cu utilizarea unor combustibili speciali și cu accentul pus pe modernizare și digitalizare. Planul pentru redresare și reziliență trebuie să se bazeze pe prioritățile Uniunii Europene, pe respectarea statului de drept și altor valori democratice în statele membre. Toate proiectele din, și investițiile din acest cadru trebuie să respecte tratatele Uniunii Europene, să se bazeze pe drepturile fundamentale, să respecte mm, egalitatea, respectarea statului de drept, a drepturilor omului și așa mai departe. Însă am o întrebare specifică pentru domnul Zile. Atunci când e vorba de cheia de, alocale, de alocare, sunt trei elemente în acest regulament prin care se stabilește suma pentru fiecare țară, PIB-ul, populația și rata șomajului. Aici domnia sa insistă pe adoptarea a încă unui uh, element, și anume migrația, ceea ce mie mi se pare dificil pentru că e greu de măsurat migrația. Dacă ne-ar putea domnul Zile explica exact la ce se referă atunci când include această propunere de nou element de luat în calcul la cheia pentru alocare. Mulțumesc foarte mult, domnule Vitanov, Domnule Tien. Mulțumesc, domnule președinte. Nicola Dante este raportorul nostru din umbră, însă, din păcate, nu a putut să ajungă astăzi la, la comisie, așa că am să-i citesc eu declarație. Declarația mai întâi uh, își cere scuze Nicola că n-a putut participa și mulțumește raportorului pentru activitatea sa. Acest instrument este un instrument cheie pentru viitoarea generație de instrumente a Uniunii Europene și este foarte important ca și Comisia TRAN să indice foarte clar care sunt prioritățile pentru sectorul transporturilor de luat în calcul la acest uh, facilitate, la acest instrument. Nicola insistă pe proiectele de infrastructură în transporturi care pot produce creștere și creare de locuri de, pot crea locuri de muncă și pot stimula decarbonizarea, însă nu trebuie modificate cheia de alocare care se bazează pe anvelopele naționale, trebuie să Uh, începem să venim în sprijinul redresării economice cât mai curând. În ceea ce privește regulile privind ajutoarele de stat, uh, au existat uh, suspendările acestora pentru a face față urgenței, dar trebuie să sprijinim sectoarele cele mai afectate de criză în întreaga Uniune Europeană doar. De asemenea, Nicola a venit cu o serie de amendamente pentru a consolida această propunere. IRF trebuie să vină în sprijinul uh, acelor sectoare care au înregistrat pierderi majore, în special uh, IMM-urile, mai ales din sectorul turismului, care reprezintă 22% din nevoile de investiții ale Uniunii Europene și care trebuie sprijinit adecvat. În al doilea rând, Nicola pune accentul pe nevoia de a, de a susține în proiectele de investiții în mobilitate – Statele membre trebuie să poată include în planurile lor naționale investiții de infrastructură, a căror complexitate necesită investiții pe o perioadă mai lungă de șapte ani. Și în fine, și în cel din nu, și în, în fine, e foarte important să punem accentul pe plus valoarea europeană a acestor proiecte, asigurându-ne că banii folosiți din acest fond uh, sunt într-adevăr dedicați unor proiecte emblematice. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru atenția acordată acestui dosar atât de important. Mulțumesc, domnule Etienne. Și acum, următorul vorbitor, dacă este alături de noi. Thank you. Domnul Chiaran Caff. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și domnului Zile pentru acest raport, care vorbește despre un act legislativ extrem de important. Îi mulțumesc domnului Zile, în special pentru cel de-al treilea amendament al său. Decarbonizarea este foarte importantă, Legăturile transfrontaliere și mobilitatea durabilă sunt de asemenea elemente cruciale. Eu aș vrea să mă concentrez pe faptul că uh, nu mai putem să mergem înainte așa cum am făcut-o până acum. E nevoie de acțiuni serioase, trebuie să apucăm într-o altă direcție. Pentru că rutina de până acum ar însemna să ne sinucidem din punct de vedere economic, social și din punctul de vedere al mediului. Înțelegem foarte bine că această pandemie a afectat major și societățile și economiile noastre. La fel mm, și biodiversitatea riscă să se află în criză. De aceea cred că trebuie să ne întoarcem către o cale mai ecologică, mai verde. Subiectele acestea vor trebui avute în vedere atunci când discutăm de acest pachet. Voi înainta amendamente care se vor asigura că planurile de reziliență și altele pe care le-au supus statele membre vor respecta obiectivele de mediu și nu doar vor promova uh, redresarea economică, însă cu orice cost. Egalitatea de gen, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, o tranziție justă, echitabilă și protecția mediului sunt foarte importante atunci când ne vom gândi la redresare după COVID-19. Mulțumesc încă o dată foarte mult raportorului și aștept cu deosebit interes să colaborăm pentru a avea un aviz cât mai puternic și mai bogat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Karen Caf, pentru intervenție și dau acum cuvântul domnului Ferreira, dacă e alături de noi. Allez-y, la parole est à vous. Allez-y, oui. la parole est à vous. Bonjour. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragă Karima. Am să mă exprim întâi în engleză și apoi în portugheză ca și ieri. Mai întâi aș vrea să vă spun că o abordare mai echitabilă nu există decât aceea care începe cu abordarea națională, cu cele 27 de abordări naționale. Așa trebuie procedat pentru a lua în considerare în mod echitabil și echilibrat cele 27 de realități naționale diferite, de obiectivele de coeziune diferite și de nevoile diferite de la nivel național și regional. E un lucru pe care această plusvaloare europeană de basm așa tinde să-l uite. Și acum în limba portugheză. Fondul acesta pentru redresare și recuperare este o adaptare pentru programele de sprijin uh, uh, în reforma structurală. Consecințele acestor uh, recomandări, cum sunt cele pentru fiecare țară, logica lor, a fost aceea de acelea de a susține dezvoltarea economică, eliminarea șomajului uh, și așa mai departe. Propunerea raportorului cuprinde elemente pozitive în ceea ce privește investițiile în infrastructura de transporturi, în eficientizarea, în ceea ce privește combaterea schimbărilor de mediu și climatice. Dar am vrea să, fim, să mergem, am fi vrut să mergem mai departe pentru a ține seama de realitatea care duce la îndatorare publică, la centralizarea deciziei și așa mai departe. E o logică ce vine împotriva intereselor lucrătorilor și a intereselor statelor membre în materie de coeziune și dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ferreira, și mulțumesc foarte mult și interpreților care au efectuat uh, traducerea și în engleză, și în franceză, și în alte limbi din limba portugheză. Le mulțumesc foarte mult pentru că uh, știu foarte bine că portugheza nu era printre limbile prevăzute, limbi oficiale pentru ședința de astăzi. Și acum îi dau cuvântul pentru un minut domnului Marian Marinescu. Thank you, President. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult uh, domnului raportor pentru acest raport. Cred că sectorul transporturilor este foarte serios atunci când vorbim de redresare și reziliență. În același timp, acești bani cred că trebuie folosiți pentru a dezvolta proiectele europene, așa cum spunea și domnul Ferber. Ca atare, voi propune și eu niște proiecte, uh, alocarea unor fonduri în direcția turismului, uh, în direcția IMM-urilor, în direcția transporturilor uh, fluviale. ...20-30 pentru pactul ecologic, de exemplu, nu e suficient. Așa cum am mai spus, luând, luând de exemplul uh, facilității pentru conectarea Europei, unde există priorități între proiecte, cred că trebuie să procedăm la fel și aici. E un lucru pe care îl cunosc și Consiliul uh, va lua propria sa decizie, însă noi, în cadrul procesului de codecizie, trebuie să ne apărăm propria noastră poziție a Parlamentului. Vor fi amendamente din partea mea și în ceea ce privește programul, calendarul, pentru că planurile naționale trebuie înaintate în aprilie și apoi patru luni are Comisia pentru a răspunde și doi ani pentru a angaja banii, cred că este prea scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule Marian Marinescu, domnul Benoit Vitien. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raport, domnului raportor, domnul Lütgen. Într-adevăr, cele spuse deja sunt foarte importante. Transporturile reprezintă un element important în uh, economia europeană, reprezintă 10% din PIB-ul Uniunii Europene. Această facilitate pentru redresare și reziliență trebuie să vină în sprijinul acestui sector și în strategia națională avem și obligația de a orienta lucrurile în această direcție. Trebuie să mobilizăm, ne mobilizăm împreună autoritățile publice pentru a ă, atinge trei obiective majore, obiectivele financiare pentru transporturi, desigur, coordonarea actorilor care intervin în zonele cele mai, mai afectate și trebuie să ne asigurăm că în planurile naționale se regăsesc aceste elemente de asemenea, optica unei dezvoltări durabile care trebuie să însoțească aceste planuri de redresare și reziliență, trebuie să mergem mai departe, astfel încât Uniunea Europeană să devină o pionieră în materie de dezvoltare durabilă, de, de mm, dezvoltare inteligentă, să găsim de asemenea soluții circulare, doamnă președinte. Două minute nu înseamnă foarte mult, așa că nu pot să mai spun și alte, multe alte lucruri pe care mi-aș dori să le spun, voi depune amendamente, însă cred că doar să pui un plasturi, doar să pui așa, să faci o frecție la picior de lemn, nu e suficient. Cred că avem nevoie de proiecte care să vină în sprijinul tuturor uh, europenilor. Mulțumesc, domnule Lütken, spune doamna președinte. Domnul Constantin Scheller, din partea Comisiei Europene, dacă e de față, uh, va primi cuvântul. Dacă ne, se poate să ne explicitați acest titlu, instrument pentru redresare și reziliență. Nu e momentul să, așa cum s-a spus, să venim doar cu un simplu plasture, ci trebuie să avem o perspectivă largă pentru dezvoltarea de mâine. Ce se întâmplă, deci, cu sectoarele acestea cele mai afectate, cum ar fi turismul. Deocamdată nu avem nici o piață a hidrogenului în, Europeana, în în Europeană, apropo de transportul. Cum să reconvertim un autoturism, de exemplu. Și încă o dată, după cum spunea domnul Vitanov, turismul, turismul în masă s-a terminat. Cum facem atunci să transformăm acel turism de masă într-un turism de proximitate, fiecare în zona sa, să aibă unde să meargă în calitate de turist? Spuneți dumneavoastră cum vreți, dar asta este ideea. Când vorbim de reziliență, ideea nu este să reinventăm roata, ci să înaintăm într-o direcție, în direcția unei lumi în care vorbim de uh, probleme climatice, de precaritate și șomaj care explodează, după cum vedem peste tot, și vorbim și de această provocare a um, colaborării în Uniunea Europeană. Sunt 27 de egoisme în Uniunea Europeană, între statele membre care nu reușesc uneori să se pună de acord. Dacă venim la nivelul Uniunii Europene cu un proiect comun care să vie într-o dinamică, să se înscrie într-o dinamică colectivă, veți vedea că șefii de state și de guverne nu or să aibă cum să se opună. Așadar, vă dau cuvântul, m-am lungit un pic, domnule Constantin, dar acum vă dau cuvântul. Vă rog. Um, honorable Chair, uh, dear members, especially... Doamnă președinte, stimați deputați, mulțumesc raportorului. Nu voi răspunde la toate întrebările în numele Comisiei. Vă mulțumesc pentru munca depusă. O reacție pe scurt la aviz așa cum a fost uh, propus și la, investițiile, și la intervențiile de astăzi. După cum a spus doamna președinte, nu dorim aceeași um, formulare ca înainte. Avem un oarecare buget și sperăm că efectele vor fi pe termen lung. Nu e vorba numai despre a continua ca și până acum, ci mai degrabă dorim să sprijinim o redresare durabilă și să construim reziliență față de eventuale șocuri viitoare. Acesta este obiectivul uh, acestui instrument și sper că sunteți cu toții de acord. S-a vorbit mult despre transport și turism și, bineînțeles, suntem de acord. Nu a fost menționat în mod explicit în text, dar nu este o scăpare sau ceva intenționat, ci uh, S-au, menționat deja aceste, men, mențion, aceste elemente în uh, obiective. Nu avem cum să avem o tranziție verde fără sectorul transportului. Deci nu am ignorat transportul. Bineînțeles că este inclus este un uh, domeniu puternic afectat, are un rol strategic și tranziția verde va juca un rol esențial. Deci multe dintre investițiile din statele membre probabil vor fi în acest uh, domeniu. În ceea ce privește domeniul de aplicare, nu trebuie neapărat uh, modificat, dar nu avem obiecții în acest sens. Decizia finală a ceea ce este propus în instrument va fi însă a statelor membre. bineînțeles, trebuie inclusă o monitorizare uh, adecvată a utilizării fond, fondurilor și doresc să vă asigur că Comisia a monitorizat și a analizat toate uh, propunerile statelor membre și uh, Comisia va monitoriza și dacă angajamentele asumate sunt respectate și se vor face rambursări numai când uh, angajamentele vor fi fost respectate. De asemenea, nu se schimbă regulile cu privire la ajutorul de stat, sunt măsuri temporare cu priv... și unele poate chestiuni temporare um, um, oferă derogări, dar regulile cu privire la ajutorul de stat nu sunt schimbate. Cheia de alocare. Am dorit să avertizăm uh, referitor la o eventuală schimbare a acesteia, pentru că ar complica foarte mult lucrurile. Și Consiliul a, schimb, a propus o, as, o astfel de schimbare uh, și pentru a ține cont de pierderile de PIB 2020-2021. Uh, Orice nouă schimbare ar pune sub semnul întrebării sau ar complica multe, cu mult lucrurile. Aș dori să vă mulțumesc și pentru implicare, pentru cooperarea constructivă. Așteptăm cu nerăbdare și viitoarea colaborare. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule Zile. Aveți cuvântul pentru concluzii, un minut. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cu raportorii din umbră ne vom întâlni diseară. Avem un termen foarte scurt uh, pentru mâine pentru amendamente. Aș dori să reacționez la câteva lucruri Marian Marinescu a spus că va depune amendamente cu privire la alocări, la earmarking. Sunt uh, de acord și, sus- și împărtășesc aceste îngrijorări că la, conclu- la Consiliu um, s-au făcut o serie întreagă de alocări uh, în mod îngrijorător, însă recomandările specifice pentru fiecare țară arată că uh, um, ne permit um, o marjă de manevră mai mare pentru statele membre să decidă cum să-și aloce resursele în funcție de priorități. Joao Ferreira a vorbit despre această contradicție între nivelul național și cel european, însă cred că ce e bun pentru Portugalia e bun și pentru Europa, nu poate fi altfel. Și un alt lucru care trebuie luat în considerare în domeniul transportului este uh, elementul transfrontalier, pentru că suntem pe o piață internă. Și asta contează pentru aviație, cale ferată și așa mai departe. Uh, Tocmai asta ar putea mm, stimula statele membre să uh, oferă resursele necesare. Apoi, în ceea ce privește realocarea, eu nu cred că acest amendament poate uh, supraviețui. Dacă pentru criza COVID uh, și pentru ieșirea din ea folosim foarte mulți bani, și unul dintre criterii este ocuparea sau șomajul din statele membre, ehm, va fi foarte greu pentru statele membre care au pierdut multe locuri de muncă. Anumite țări au pierdut eh, poate 10% din forța de muncă pentru că au mers în Occident să lucreze. Și dacă aceștia se întorc, șomajul va crește de la 10 la deci um, n-aș prea vrea să revizuim această alocare, însă în viitor trebuie să ținem cont de astfel de reglaje fine. Migrația pentru forța de muncă nu este negativă, dar trebuie să se țină cont de asta dacă se alo alocă sau realocă resurse între statele membre. Mulțumim! Mulțumim, domnule Zile! Termenul pentru amendamente este 4 septembrie la ora 18 și cum constrângerile de timp sunt foarte stricte, amendamentele uh, trebuie depuse numai în limba engleză. Aș dori acum să vă spun câte ceva. Ieri am făcut acest anunț, dar nu era prezentă toată lumea. Deci uh, reiau cu acest anunț. Aș dori să vă spun că din secretariatul uh, TRAN par, pleacă trei persoane. Întâi Radec Pilar, și apoi Stefanie Gro vor pleca în această lună la Comisia Temporară pentru Transportul Animalelor. Rămân în același domeniu. Doresc să le mulțumesc din inimă pentru munca excelentă depusă și să le urez mult succes în uh, funcțiile pe care le vor ocupa. Radec știu că mă ascultă, uh, veți avea același discurs ca ieri, îmi pare rău pentru voi, dar aș dori să vă spun în ce măsură Radec a fost uh, pilonul, temelia acestui secretariat de 10 ani. Ne-a sprijinit în momente grele pentru această comisie, ne-a sprijinit la uh, dosare far, precum pachetul de mobilitate, a dat dovadă de un înalt nivel de profesionalism. Uneori făceam apel la el pentru aspecte tehnice, procedurale și în totdeauna, întotdeauna uh, a lucrat uh, la un nivel de calitate exemplară. Este o uh, bucurie să lucrez cu Radek pentru că nu se enervează niciodată, spre deosebire de mine, de exemplu. Unii ar putea spune despre mine că sunt un mic dragon, mai ales la trialoguri. Însă, tocmai această facilitate de a lucra cu dumneavoastră Radec um, um, și calitățile de diplomație pe care le aveți uh, ne-au uh, facilitat foarte mult munca. Vestea bună este că a fost numit șef, uh, șeful secretariatului pentru această um, comisie temporară. Stefanie va lucra și ea deci la, în această nouă comisie. Îi mulțumesc și ei pentru uh, contribuția sa prețioasă la organizarea reuniunilor, mai ales uh, pentru pregătirea notelor uh, președintei, care trebuie din când în când să își uh, coordoneze uh, toate dosarele. Mulțumim, Stefanie! A treia persoană care pleacă este Samantha Saraev, care pleacă din secretariatul comisiei noastre pentru a merge la secretariatul Comisiei Agricultură, baftă cu politica agricolă comună. Cred că Trebuie să-i mulțumim uh, Samantei pentru că a fost o asistentă cheie a acestui secretariat. Lăsați un mare gol, însă, bineînțeles, uh, vor veni noi membrii al, ai echipei. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră. Mult succes, mult noroc în noile posturi. În orice caz, pot să vă spun că ușa Comisiei pentru Transport și Turism vă va fi întotdeauna deschisă. Mulțumim foarte mult! Îmi pare rău să vă spun că ne revedem în această lună, 23 și 24 septembrie. Continuăm. Nu ezitați să-mi trimiteți mail-uri. Vă stau la dispoziție pentru a putea face progrese asupra tuturor dosarelor și temelor importante. Mulțumim și serviciilor tehnice. Mulțumim, mulțumim, datorită dumneavoastră, uh, democrația poate să lucreze în continuare. Uh, faceți o treabă foarte bună. Doamna președinte mulțumește cu amabilitate și interpreților. Sunteți întotdeauna alături de noi și uh, ne, ne ajută foarte mult. interpreții sunt uh, puncte de sprijin care ne permit să uh, lucrăm. Mulțumim și tehnicienilor uh, din această sală, cărora nu le mulțumim suficient de des. De asemenea, ușierilor, pentru că fără voi toți, noi, deputații, nu putem face mare lucru. Deci mulțumesc secretariatului Tran, mulțumesc Claude pentru că mă suporti. Văd că dă din cap, da. Mă bucur să pot fi aici. Deci, ne revedem pe 23-24 septembrie. Mulțumesc tuturor!